dezbaterii, pentru ca dezbaterile să fie corecte, trebuie ca toate grupurile politice să fie luate în considerare și să aibă suficient timp pentru a interveni în dezbatere. Președinta întrerupe vorbitorul. Permiteți-mi să vă răspund am făcut, uh, uh, am răspuns în manieră proporțională pentru a respecta pluralismul, dar uh, avem nevoie de timp de vorbire și pentru dezbaterea următoare. Închid acum dezbaterea. Mulțumesc, domnule ministru și domnul comisar. Există o propunere de rezoluție care a fost uh, depusă și va fi votată mâine la orele 11.30. Trecem prin urmare la următoarea dezbatere și dau, uh, e vorba de declarațiile Comisiei și Consiliul vizând Turcia. Ca atare, doamnă Crichton, vă dau din nou cuvântul. Nu sunt sigură că Turcia va adera la Uniunea Europeană înainte de finele președinției irlandeze, dar cred că aveți lucruri interesante să ne spuneți chiar și așa. Uh, Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați, în numele Consiliului Aș vrea să mulțumesc în mod sincer Parlamentului pentru toată munca depusă pe această temă și îndeoseb uh, doamnei Umen Reuten, doamna raportor. Rezoluția dumneavoastră pune în evidență mai multe tematici semnificative și vine într-un moment crucial din, din istoricul relațiilor între Uniunea Europeană și Turcia. Turcia este o țară candidată și este un partener cheie pentru Uniunea Europeană. Economia Turciei contribuie la prosperitatea continentului european. Politica externă foarte activă a Turciei are un impact din ce în ce mai mare în regiune și dialogul său politic intensificat uh, cu Uniunea Europeană este pozitiv. Este o relație foarte lungă cea dintre Uniunea Europeană și Turcia și există foarte multe domenii în care avem uh, interese comune. Totuși, această relație încă nu uh, și-a atins uh, potențialul maxim și acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă se fac progrese în ce privește negocierile de aderare și în celelalte segmente ale relației noastre. De aceea, mi se pare că este un semn încurajator faptul că acum au repornit negocierile de aderare și există acea posibilitate de a deschide în următoarele luni un politic important, și anume cel al politicii regionale. Președinția va face tot ce poate pentru a încuraja uh, realizarea de și mai multe progrese și va cere și părții turcești să facă eforturi semnificative în direcția cea bună. Suntem încurajați de cooperare uh, Uh, și de semnele pe care le-am primit de la partenerii noștri turci. Această agendă pozitivă a jucat un rol important pentru a permite realizarea acestor progrese în relația noastră comună, dar această agendă nu este decât o completare a negocierilor, nu poate să le înlocuiască. Reforma constituțională este crucială pentru obținerea de progrese și așa cum spune proiectul de rezoluție, Consiliul încurajează munca Turciei asupra unei noi constituții și salută faptul că aceasta va face parte dintr-un întreg proces democratic și participativ, ceea ce ar trebui să ne permită să obținem și mai multe evoluții pozitive și, nu în ultimul rând, în ce privește chestiunea curdă că tot veni vorba despre chestiunea curdă, noi suntem uh, bucuroși să uh, uh, vedem ultimele evoluții în ce privește procesul de pace din uh, Imrali. Acest proces este o fază delicată și mai rămân multe obstacole de trecut. Totuși, liderul PKK, Abdullah Ocalan, a cerut uh, depunerea armelor și uh, respectarea frontierelor, uh, granițelor Turciei, ceea ce erau niște reacții pozitive și niște apeluri care trebuie încurajate. Munca asupra noii Constituții trebuie să fie cât se poate de inclusivă și implementarea standardelor europene este deosebit de importantă pentru a garanta eforturile Turciei către uh, îndeplinirea criteriilor de aderare. Uh, Reforma constituțională nu este singura prioritate, mai rămân o serie de evoluții pozitive, ca de exemplu stabilirea uh, ombudsmanului și a Instituției Naționale a Drepturilor Omului. De asemenea, s-au făcut progrese în ce privește drepturile femeilor, egalitatea de gen, uh, adoptarea unui al treilea pachet de reformă a justiției și în ce privește supravegherea uh, civilă a forțelor militare. Însă mai rămân multe de făcut. Cerem Turciei să depună mai multe eforturi pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, atât în lege cât și în practică. Suntem deseori îngrijorați de limitările libertății de exprimare, pentru că există un număr mare de cazuri în care scriitori, jurnaliști, oameni de uh, știință și apărători drepturilor omului sunt Uh, aduși în fața tribunalelor pentru simplu motiv că și-au exprimat în mod neviolent propriile opinii sau au publicat acest lucru pe internet. Noi credem că toate aceste chestiuni Eh, inclusiv cele legate de legislația cu privire la terorism și criminalitate organizată, trebuie să fie eh, abordate atât prin legislație, dar și prin aplicarea legislației deja existente. Există multe alte domenii unde mai sunt progrese de făcut. Libertatea de cult, drepturile de proprietate, drepturile sindicale, drepturile persoanelor care aparțin minorităților, ale femeilor, ale copiilor, antidiscriminare, egalitatea de gen, lupta împotriva torturii și a proastelor, a relelor tratamente mai rămâne o chestiune care uh, cântărește greu în balanță și, din păcate, umbrește negocierile de aderare și relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia în general, e, bineînțeles, refuzul Turciei de a uh, adera la protocolul adițional la acordul de asociere. Poziția noastră este foarte bine cunoscută. Dacă nu se fac progrese în ce privește implementarea nediscriminatorie a acestui protocol, Uniunea Europeană își va menține măsurile din 2006 și va continua să ceară uh, efectuarea de progrese în această privință dacă Turcia dorește continuarea negocierilor de aderare. Și de asemenea ne așteptăm din partea Turciei la o normalizare cât se poate de necesară a relațiilor sale cu Republica Cipru. Ar trebui să mai adaug faptul că regretăm foarte mult faptul că Turcia și-a înghețat relațiile cu președinția Consiliului în timpul cel de-a doua jumătate a anului trecut și regretăm și toate declarațiile care au fost făcute, precum și faptul că Turcia nu s-a aliniat cu pozițiile UE uh, în momentul în care a făcut declarații în forurile internaționale. Președinția consideră că uh, uh, Turcia totuși rămâne pe calea către aderarea în Uniunea Europeană. În încheiere aș vrea să spun că mai rămâne un aspect important în relațiile UE-Turcia, și anume eliberarea vizelor. Am fost încurajați de faptul uh, că dumneavoastră ați salutat decizia Consiliului de a invita Comisia să facă mai mulți pași în direcția liberalizării vizelor pe o perspectivă destul de lungă și acest lucru să se desfășoare în paralel cu semnătura unui acord de readmitere. Consiliul sprijină lansarea unui dialog în ce privește vizele, mobilitatea și migrarea între Comisie și Turcia și în același timp mi se pare foarte important ca acordul de admitere între UE și Turcia să fie semnat și încheiat și să fie cât mai repede pus în aplicare. Mulțumesc, doamnă ministru. Acum are cuvântul domnul comisar Fiule. Uh, doamnă președinte, doamnă ministru, stimați eurodeputați, permiteți-mi în primul rând să îi mulțumesc raportoarei, doamnei Omen Reuten, pentru înalta calitate a raportului pe care îl discutăm astăzi. Ultimele evoluții în relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia ne dau, șa, um, ne dau uh, optimism. În primul rând, ultimul Consiliu din decembrie a vorbit despre un nou avânt în uh, continuarea negocierilor. Suntem încrezători că vom putea redeschide și deschide noi capitole de negociere în decursul acestui an. În al doilea rând, facem progrese în ceea ce privește liberalizarea vizelor și uh, migrația și credem că vom putea deschide un dialog privind vizele împreună cu semnarea acordului de readmitere între Turcia și Uniunea Europeană. Acum două săptămâni, Parlamentul turc a adoptat legea privind străinii și protecția internațională. Odată ce va fi pusă în aplicare, această lege va aborda și chestiuni importante din foaia de parcurs pentru vize. În al treilea rând, Dialogul privind chestiunea de politică externă între Uniunea Europeană și Turcia s-a intensificat. Sperăm că acest lucru va duce la o aliniere tot mai crescândă a Turciei la poziția europeană. Apreciem și susținem implicarea activă și vocală a Turciei în Siria și rolul umanitar vital pe care îl joacă, uh, gestionând și acordând asistență a unui număr de peste 119.000 de refugiați din uh, Siria. De asemenea, apropierea uh, de Israel este pozitivă. Și permiteți-mi să vă vorbesc și despre ce se întâmplă în Turcia. Elaborarea unei noi Constituții a ajuns într-o fază critică. Procesul participativ, urmat până acum, beneficiază de întregul nostru sprijin. Inițiativele curajoase de a aduce în sfârșit pace în sud-estul țării sunt o șansă promițătoare de a pune capăt terorismului și de a deschide drumul către o soluție la problema curdă. Cel de-al patrulea pachet judiciar de reforme adoptat de Parlamentul turc săptămâna trecută este un pas important în respectarea drepturilor fundamentale în Turcia. Nu înseamnă că guvernul nu va putea să adopte noi reforme. Dispoziții rămân în legislația turcă care uh, sunt cauza, de, cauza îngrijorării în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere. Și aceste probleme trebuie să fie abordate. Înțeleg că punctele rămase deschise vor fi incluse în următorul plan de acțiune privind drepturile omului, care sper să fie finalizat foarte curând. În ceea ce privește problema cipriotă, Comisia așteaptă relansarea negocierilor cuprinzătoare cât mai repede posibil, având ca obiectiv o încheiere rapidă a negocierilor, cu toate că înțelegem că prioritățile imediate ale Republicii Cipru sunt altele în momentul de față. Să nu existe niciun fel de taburi în înțelegerea pentru un acord cuprinzător între Turcia și Cipru și sper că mediul pozitiv de care am vorbit la început se va transforma într-o oportunitate în beneficiul comunității cipriote grece și uh, comunității cipriote turce din Cipru. Acest lucru va duce la îmbunătățirea mediului de afaceri, de asemenea și va dezlănțui întregul potențial economic al insulei, inclusiv în zona energiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar Füle. Îi dau cuvântul acum doamnei Omen Reut în raportare. Aveți trei minute. Ja, mevrouw de voorzitter, geachte collega's. Er is no Doamnă președinte, stimați colegi. Nu ne plictisim niciodată atunci când discutăm despre relațiile UE cu Turcia și pot să spun că în ultima vreme, din nou, foarte multe elemente au intervenit. Săptămâna trecută, cea de-al de patrulea pachet de reformă juridice a fost adoptat de Parlamentul turc și țin seama de cele spuse de doamna Creten și de domnul care au felicitat ministrul competent pentru angajamentul său. Sunt într-adevăr pași în direcția cea bună. În plus, mi-aș dori ca planul de acțiune în ce privește drepturile omului să aducă evoluții încă și mai pozitive. Apoi, și acest lucru s-a mai spus, legea în ce privește uh, cetățenii străini a fost adoptată săptămâna trecută și din nou uh, așteptam cu mare interes de foarte mult timp așa ceva. Negocierile între guvernul turc și Abdullah Ocalan par să se deruleze într-un climat constructiv și cu susținere importantă a populației turce și probabil elementul pe care îl apreciez cel mai mult, susținerea cetățenilor turci pentru acest proces a, al societății civile în special. După scuzele formate de Israel, se pare că relațiile bilaterale între Turcia și Israel se ameliorează. Guvernul francez a ridicat blocajul pe capitolul 22, iar dumneavoastră, doamnă Crichton, uh, probabil că în lunile care vin veți putea aborda acest capitol 22. Turcia a anunțat de asemenea capitolul 19, politica socială, va face uh, obiectul unei deschideri a negocierilor. Până acum ei nu au manifestat niciun interes, dar acum această schimbare uh, este una de asemenea pozitivă. Ca atare, Parlamentul dezbate astăzi o rezoluție ce lansează un apel pentru ca relațiile constructive dintre Uniunea Europeană și Turcia să fie dezvoltate și pe mai departe, aceasta în cadrul uh, procesului de negociere. Cu toate acestea, pentru a obține acest lucru, trebuie ca de ambele părți să se dea dovadă de același angajament. Din partea Turciei, și angajamentul a fost luat deja în 2005, reforme sunt încă necesare, nu doar pentru că Uniunea Europeană le cere, ci pentru că ele sunt indispensabile pentru Turcia însăși. Dacă aceasta se dorește o societate modernă și prosperă, are nevoie urgent de asemenea reforme, special în ce privește libertatea de expresie, un element fundamental. Am crezut că dispune trei minute libertatea de eh, expresie, libertatea mass media, drepturile minorităților religioase, egalitatea de șanse și așa mai departe, sunt toate elemente esențiale și în plan legislativ pare că Turcia este pe calea cea bună, dar mai apare și problema mentalităților care încă trebuie să se schimbe. anumite procese în Turcia confortează Parlamentul în preocupările sale. Am încercat să formulez o rezoluție cât mai echilibrată, care să pună în fața Turciei o oglindă. Felicităm Turcia pentru reforme, dar suntem critici și foarte critici acolo unde este nevoie. Avem acum o ocazie, o oportunitate de aur pentru ca Turcia uh, în negocierile cu noul guvern cipriot să meargă înainte și sper că acest lucru se întâmplă în chiar acest an. Are cuvântul domnul Obios. Si miramos la situación tanto... Vă mulțumesc. Dacă ne uităm la situația din Turcia și din întreaga regiune, putem să ajungem la concluzia că ar trebui să facem un efort mai mare ca să îmbunătățim relațiile dintre Turcia și Uniunea Europeană și să avem o atitudine constructivă. Cred că în această direcție s-a îndreptat și raportul, un raport care a întrunit consensul practic Comisiei de Resort și se bucură de sprijinirea unei mari majorități dintre uh, deputați. Și doamna raportor merită mulțumirile și felicitările noastre. Grupul nostru consideră că există trei priorități. În primul rând, cum spuneam, uh, consolidarea relațiilor pozitive cu Turcia. Această agendă pozitivă, cum a fost ea numită, trebuie să fie menținută. Avem nevoie de opinii, de poziții comune. Trebuie să menținem cooperarea cu orice preț pentru că regiunea în care se află Turcia este afectată de nenumărate conflicte și tragedii. Trebuie să încercăm să facem un pas înainte în vederea aderării și să deschidem noi capitole de negociere. A treia prioritate, fără să ne amestecăm în vreun fel, ar fi să găsim o modalitate de a sprijini procesul democratic din Turcia. S-au demarat mai multe reforme cu privire la drepturile omului, la puterea juridică, la uh, drepturile și condiția femeii, dar uneori acestea sunt de-a dreptul contradictorii. Noi credem că ar trebui să ne oferim asistență Turciei pentru ca rezultatul final să fie unul democratic și mai rămâne și pacea. Pacea care a fost uh, plătită cu mii de vieți și cu milioane de dolari sau de euro. Trebuie să menținem pacea. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Lambsdorff pentru două minute și jumătate. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Și în acest an, Parlamentul European vrea să transmită Turciei un mesaj care are două părți. Pe de o parte, susținem procesul de reforme în Turcia, dar pe de altă parte, cerem mai multe reforme. Cerem accelerarea și îmbunătățirea progreselor. Cred că este momentul ca să arătăm acum Turciei foarte clar că trebuie să meargă înainte pe drumul reformelor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule comisar, și dumneavoastră, doamnă ministru, există anumite progrese, um, ombudsmanul, legislația și așa mai departe. Dar, după cuvântul dar, vine o chestiune foarte importantă. Um, drepturile fundamentale, drepturile civile de bază, libertatea de expresie, libertatea de întrunire sunt chestiuni foarte importante și un mesaj pe care Ankara trebuie să-l audă. Nu pot decât să repet că o țară care negociază aderarea nu poate să fie o țară țară care să fie pe locul 185 din 195 de țări testate de Reporteri Fără Frontiere. Și sper ca prin cel de-al patrulea pachet de reformă al justiției să se poată rezolva uh, probleme. Există un uh, Există foarte multe uh, hotărâri uh, greșite în cazurile jurnaliștilor, să ne gândim la Pina Selec și la uh, alte cazuri. Și regret faptul că în procesul constituțional Comisia de la Veneția și Consiliul Europei nu au fost implicate mai îndeaproape, mai ales în ceea ce privește modul în care, de fapt, Comisia de la Veneția a fost invitată să nu se implice și uh, a fost tratată, uh, iar Comisiul Europei a fost tratat ca un fel de putere străină uh, a cărei implicare și intervenție n-a fost dorită în Turcia. Deci nu e deloc frumos ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, însă trebuie să vedem și șansele. Ce se întâmplă în relațiile dintre turcii curzi, uh, uh, de redeschiderea discuțiilor cu Abdullah Ocalan, um, rolul constructiv pe care îl joacă um, acest, uh, acest dialog în întregul proces de democratizare este foarte pozitiv. Și sigur că, în continuare, rămân progrese de făcut. În orice caz, pro, uh, poporul curd trebuie să-și recapete drepturile și demnitatea odată pentru totdeauna și asta e și în beneficiul Turciei, cred eu. Și E foarte important pentru Turcia să facă reforme credibile, să continue reformele credibile și atunci vom putea să continuăm și agenda pozitivă și procesul de aderare. Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Doamna Flotra, acum trei minute. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că e rar în Parlamentul nostru să facem un raport într-un moment politic atât de uh, excepțional. Uh, e vorba doar de Turcia, cât și de întreaga regiune. Relațiile între Uniunea Europeană și Turcia se găsesc într-un moment prielnic. O felicit pe doamna Omen Reuten, care a reușit uh, să-și atingă miza fără a asuma un rol paternalist. E un raport din partea unui partener politic. Însă sunt abordate uh, probleme cât se poate de sensibile, libertatea de expresie, situația femeilor uh, sau problemele de mediu. Cred că acest raport este foarte util în context, în contextul excepțional pe care îl descriam. De ce? Pentru că în relațiile diplomatice și uh, odată cu schimbările politice apar elemente importante, iar uh, Uh, schimbarea politică în Franța și-a produs deja efectele, adică ridicarea acelui veto asupra capitolului 22, care va aduce la rândul său efecte în contextul discuțiilor pentru pace lansate în manieră admirabilă de guvernul turc împreună cu partenerii săi uh, curzi. E un element foarte important și îmi pare rău că peste 40 dintre deputații noștri încearcă să suprime uh, mesajul pe care dorim să-l transmitem pentru redeschiderea capitolului 22, pentru că cine își dorește reformă democratică în Turcia trebuie să susțină și pârghile puternice reprezentate de negocierile pe uh, cele două capitole care vizează deosebi drepturile fundamentale, justiția, uh, libertatea uh, sistemului juridic, iar acest amendament este de dreptul deplorabil în Parlamentul nostru. Cum spuneam, astăzi în Turcia se derulează un eveniment pe care, a cărui amploare încă nu am măsurat-o, și anume negocierea quasi directă între cineva care e în închisoare, domnul Ocalan și uh, domnul Erdogan. Negociere susținută de întreaga societate civilă și e un element esențial strâns legat de dezbaterea asupra noii Constituții, deoarece definirea noii cetățenii, posibilitatea de a beneficia de învățământ de limba maternă, descentralizarea, democratizarea în Turcia, toate aceste aspecte sunt legate de rezolvarea politică a problemei kurde pe calea unui proces de pace. Așa încât acest proces, cred, trebuie susținut de absolut toate instituțiile europene. Uniunea Europeană are multe de oferit în acest domeniu, atât expertiza sa în ce privește reconcilierea și uh, pacea, cât și capacitatea de a obține un dialog politic, un compromis politic, respectând totuși dezbaterea politică, elemente care încă lipsesc din spațiul turc. Vi s-a adresat o întrebare cu cartonaș albastru, o acceptați? Spune președinte. Da. Domnul Darmat. I see that you were... Văd că ați fost ales în calitate de ecologistă și vorbiți despre Turcia. Mă întreb dacă ați evaluat vreodată impactul asupra mediului pentru propria dumneavoastră țară acordării dreptului eh, a 73 de milioane de cetățeni turci să se deplaseze, să se instaleze și să trăiască în Franța. Doamna Flotha, mărturisesc că mi-e greu să înțeleg întrebarea. Totuși, stimate coleg, să știți că neliniștile asupra amendamentelor și planurilor de creștere formulate de Turcia în trecut au fost supuse atenției omeroten de grupul meu. Nu știu ce mă întrebați uh, asupra impactului de mediu al unei eventuale aderări a Turciei la Uniunea Europeană. Eu încerc să mă plasez în avangarda acestor discuții cu omologii noștri din Turcia în ce privește schimbările climatice, uh, ce privește proiectele de centrale nucleare în Turcia și mi-aș dori, într-adevăr, ca creșterea economică în Turcia să țină seama și de protecția mediului. Mulțumesc, doamnă Flotre, spune președinta. Și îi dau acum cuvântul domnului Tană pentru două minute. Doamnă președinte, Turcia este o țară care este cu piciorul în Asia și cu în Europa, o mare putere economică, cu o istorie lungă și cu tradiții uh, în același timp moderne și unele din ele uh, înapoiate. Turcia este o democrație care uh, dorește mai multă integrare europeană și în același timp își stabilește și își consolidează relațiile cu um, Asia de est și de sud-est. De exemplu, relația cu Pakistanul este o veste foarte bună pentru toți cei care își doresc ca Orientul Mijlociu să fie o regiune mai stabilă și de asemenea noi trebuie să îi încurajăm și să felicităm pe cei doi parteneri de asemenea și uh, încetarea focului cu uh, um, partizanii pe cacao este o altă veste bună, precum și atitudinea față de domnul uh, Ocealan, care este încă în închisoare. Dar, din păcate, suntem în continuare dezamăgiți de refuzul Turciei de a colabora cu um, Republica Cipru și cu președinția cipriotă de anul trecut. Și Turcia insistă să recunoască în mod unilateral așa numita Republică din Nordul Ciprului și nu își respectă angajamentele luate pe plan internațional. De asemenea, s-a dovedit faptul că salafiștii din Siria sunt susținuți de către uh, uh, Turcia, deși noi nu avem nimic împotriva forțelor armatei libere siriene care se luptă împotriva regimului lui Assad. Vreau să încurajez Turcia să ofere mai mult sprijin minorităților care trăiesc pe teritoriul său, că sunt creștini uh, sau uh, um, musulmani și de asemenea să respecte mai mult drepturile uh, populației LGBT. Turcia rămâne un partener cheie, un aliat cheie. Trebuie să avem un dialog consolidat cu această țară, să ajutăm guvernul din această țară să continue pe calea integrării europene dacă acest lucru își doresc. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul domnul Belder în numele grupului EFD. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine se vor împlini șase ani de când a, aveat, a avut loc o triplă crimă. Eu tocmai am vorbit cu văduva uh, uneia dintre victime săptămâna trecută și ea mi-a spus că speră să se facă justiție uh, față de cei responsabili de uciderea soțului său. E unul dintre cazurile care ne uh, fac să ne întrebăm oare avem speranțe, dat fiind ritmul foarte lent al proceselor în Turcia. Acum că se spune că Turcia ar fi o țară mai transparentă și um, este mai tolerantă față de toate minoritățile, inclusiv de minoritatea creștină. Minoritatea creștină merită susținerea noastră și deci trebuie să întrebăm cum merge acest proces în care sunt implicați creștini. Uh, și avocatul um, victimelor a fost, uh, a primit uh, amenințări cu moartea. Recent, autoritățile din uh, Turcia um, știți ceva despre asta? Fac ele ceva pentru a proteja avocatul în proces? Eu cred că autoritățile din Turcia ar trebui să fie invitate să întreprindă acțiuni clare. Același lucru se aplică comunității evreiești. Autoritățile, uh, instituțiile Uniunii Europene trebuie să încurajeze Turcia să ofere sprijin uh, tuturor evreilor din Turcia care se află în pericol. Mulțumesc, domnule Belder. Și acum, în numele grupului Stângii Unite, are un minut și jumătate, domnul Hagi Gheorghiu. Stimați colegi, mă aflu în acest Parlament de câțiva ani și am senzația că acest raport treptat, treptat reflectă echilibrul din Parlament, în loc să examineze problemele structurale ale Turciei. Și uh, aceasta este sarcina diplomaților, a funcționarilor, a comisiei până la urmă, nu a Parlamentului. Parlamentul nu poate uh, munci într-un fel în care să mențină echilibrul, adică să nu se supere unii sau alții din Parlament. Problema aici este Turcia. În ce fel acest uh, raport îndreaptă uh, situația pe calea cea bună? Uh, imaginea pe care o ascultăm uh, mi se spune acum că seamănă cu uh, aceea lui Ocelan. Uh, Turcia nu pare să fie gata să se îndrepte în direcția cea bună pentru a rezolva o problemă majoră. Dacă vrem să ajutăm, trebuie să fim sinceri, să oferim o direcție, o soluție. Și nu doar cuvinte goale. Problema Ciprului. În fiecare, în fiecare dată se spune că armata turcă ar trebui să se retragă uh, din Cipru, din Famagusta și care este răspunsul Turciei? Se spune că există un dezechilibru în Parlament până la urmă, practic, râd de noi. Insinuează că există un dezechilibru în uh, raționamentul nostru. În Turcia își continuă amenințările uh, față de Cipru, um, încercând să exploateze um, resursele din apele teritoriale ale Ciprului. Uh, vă mulțumesc. Domnul Dafar, acum Si, si hace usted la pregunta... Dacă mi-adresați o uh, întrebare, nu pot să vă dau cuvântul pe lista de oratori. Doriți să adresați o întrebare cu cartonaș albastru sau doriți să vă faceți discursul mai târziu? Dacă vorbiți uh, acum, nu am să vă mai dau cuvântul încă o dată când figurați pe listă. Domnule Daf, trebuie să alegeți. Uh, not appreciated that it... Domnule președinte, nu am înțeles niciodată că faptul de a pune o întrebare cu procedura catenașului albastru duce la expulsarea ta de pe lista oratorilor. Niciodată n-am auzit despre această regulă. Domnule, da firme pentru ca să permit tuturor colegilor să intervină. Quiere usted, perdon, perdon, perdon. Quiere usted un, un de ordine, muy bien. Punct de procedură. Domnule președinte, cu tot respectul pe care vi-l datorez, eu am participat la aceste dezbateri de nenumărate ori și am avut privilegiul să pun întrebări prin procedura cartonașului albastru nenumărate rânduri și dumneavoastră, stimate domn, sunteți singurul care aplică o asemenea regulă, că dacă folosești cartonașul albastru, apoi nu mai poți să iei cuvântul în cadrul dezbaterii. Tare mie că este o lege pur personală, o regulă pur personală pe care vreți să o considerați și care practic va curma dezbaterea. Deci vă rog frumos să vă gândiți încă o dată. Da. De acord. Eu mă gândesc de fiecare dată, dar eu doresc ca dezbaterile niciodată să nu depășească timpul alocat. Nu pot tot timpul să dau cuvântul colegilor care ridică catrașul albastru. Vreți o întrebare cu catrașul albastru sau vreți să vorbiți despre regulament, domnule Tanoc? Înțeleg, domnule președinte, că ați putea dori să nu-i dați dreptul domnului Daf să ia cuvântul dar nu puteți să retrageți în timpul de vorbire al grupului ALDE numai pentru că domnul Dav personal a cerut uh, o întrebare cu cartonașul albastru. Eu nu cred că aveți această putere de a-l scoate de pe uh, uh lista vorbitorilor pentru că altfel uh, aduceți atingere dinamici întregii dezbateri pentru că eu sunt cel care sunt președintele aici, eu iau hotărârea domnule Daf, atunci când veți lua cuvântul, când vă va veni rândul, veți putea spune ce doriți despre chestiunea actuală. Cred că am pierdut suficient timp, și acum dau cuvântul domnului Stasel în numele neafiliaților. Doamnei Stasel. Articolul 49 van het verdrag betreft... Mulțumesc, domnule președinte. În articolul 49 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene se spune că fiecare stat care respectă principiile acestui tratat poate să adere la Uniunea Europeană. Turcia nu este o țară europeană în primul rând și mai mult decât atât, Uh, încalcă continuu principiile din tratat. Am vorbit despre valorile libertății, egalității. nu îl poți găsi astfel de principii în Turcia. Atatürk a vrut să facă din Turcia un stat modern. E adevărat, dar astăzi lucrurile nu mai stau deloc așa. Și Uh, lucrurile sunt într-un haos, există uh, sentințe, sentințe suspendate, există tot felul de condamnări absolut incorrecte pentru faptul că uh, oamenii au transmis mesaje pe Twitter susținându-l pe, pe Ocalan și acest lucru a fost considerat amenințător, amenințare la, la adresa statului cred că ar trebui să existe niște consecințe foarte clare, mai ales în, ultima, în urma uh, recentei decizii împotriva uh, pianistului. Ce putem să facem cu această țară care nu a fost niciodată europeană, nu este și nici măcar nu vrea să fie o țară europeană? Ea nu, nu-și găsește locul în Uniunea Europeană deocamdată. Deci, ce veți uh, face? Vreau să întreb uh, Comisia, Consiliul, ce veți uh, face? Veți opri odată negocierile cu această țară? Președintele, mulțumesc. În conversația pe care o aveam cu domnul uh, Tanek și cu domnul Dartmouth, am spus că de cuvântul domnului Stasen, îmi cer scuze, doamnă, uh, erați uh, o doamnă și nu un domn. Și astfel se încheie lista vorbitorilor care intervin în numele grupurilor politice. Acum dau cuvântul celorlalți oratori, începând cu Elmar Brock. Are două minute. Äh, domnule președinte, doamnă președinte, uh, domnule comisar, stimați colegi, Turcia este fără îndoială un partener esențial al Uniunii Europene. Un partener esențial cu care împărțim interese strategice comune. E foarte important ca relațiile cu Turcia să meargă înainte. Turcia este în, uh, în tabăra europeană și transatlantică. Trebuie numai să te urci, uiți pe hartă și să-ți dai seama că Turcia este își are interesele în Uniunea Europeană. Și nu mă refer aici doar la relațiile economice care au fost foarte de succes până acum. De asemenea, consider că Turcia poate să fie un exemplu de stabilitate în regiunea sa și de aceea mă bucur că relațiile dintre Israel și Turcia par să devină mai bune. Și ar trebui să încurajăm acest lucru tocmai pentru a consolida rolul acesta de stabilitate. Sigur că există încă o serie de domenii unde avem interese comune, de exemplu energia, transportul de energie, uh, Uh, și pentru Turcia și pentru Uniunea Europeană un domeniu important și în astfel de uh, domenii ar trebui să ne concentrăm negocierile indiferent dacă până la urmă Turcia devine membru sau nu. În orice caz, e important să avem acorduri în aceste domenii de interes comun. De asemenea, consider că atunci când uh, citim raportul despre progrese în domeniul justiției, uh, libertatea religiei, uh, minorități și așa mai departe. În același timp, se spune că încă nu s-au făcut progrese suficiente în aceste domenii și acest lucru este hotărător. Libertatea de religie, libertatea um, uh, minorităților în cauza care îl privește pe pianistul despre care s-a vorbit um, protocolul de la Ankara, care uh, nu se pune în aplicare și așa mai departe și de aceea vreau să încurajez pe domnul comisar să facă presiuni uh, în aceste cazuri. Turcia trebuie să știe că există niște condiții foarte clare dacă dorește să progreseze pe drumul uh, pentru a deveni membră în Uniunea Europeană și sper că înțelege acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, Elmar. Acum, domnul Libor Rucek, două minute jumate. Minister, Commissioner, colleagues, I think this report... Stimați colegi, cred că acest raport vine la un moment oportun. Comparativ cu anii anteriori, există acum o șansă reală de a face să avanseze relațiile UE-Turcia. Un număr important de elemente pozitive par acum să se îndrepte pe calea cea bună. Întâi, negocierile în sfârșit, uh, au ieșit din blocaj după 2 ani. Un capitol pe politică uh, regională a fost deschis și cred că mai multe capitole ar trebui redeschise cât se pare de curând. În al doilea rând, cred că uh, agenda pozitivă a Comisiei își aduce acum roadele. Bună oară, există un progres real în ce privește acordul de readmitere. Uh, Mm, și de liberalizarea vizelor. În al treilea rând, o rezolvare justă a problemei curde pare în sfârșit să se arate la orizont. Și, în acest fel, nu doar se va închide un capitol sângeros din istoria uh, Turciei, ci va duce mai departe procesul de aderare al Turciei și va ameliora siguranța regională în special în relația cu Siria. Desigur, desigur, rămân încă multe de făcut. Dar, înainte de toate, iată, există șansa pentru a um, redacta o nouă Constituție, o Constituție modernă, element crucial. Viitorul democratic al Turciei dar și pentru viitorul democratic al Turciei, dar și pentru relația cu Europa. Acest proces constituțional poate consolida fundamente și ale democrației dar și dimensiunea inclusivă și statul laic în Turcia. Cred că Uniunea Europeană ar trebui de asemenea să respecte angajamentele. Uneori vorbim despre capitolele 23, 24, uh, drepturile uh, juridice, statul de drept. Cred că aceste capitole sunt deschise. Vorbim și de energie. Un alt element important, atât pentru Turcia, dar în special pentru Uniunea Europeană. Iată de ce cred că trebuie să facem totul pentru a deschide aceste capitole. Sigur că rămân uh, capitole unde e nevoie de mai bună cooperare, când vorbim de elemente strategice, de siguranță, când ne uităm ce se întâmplă în uh, Siria, în Orientul Mijlociu, e limpede că Turcia este un partener decisiv și este în interesul uh, celor două părți o cooperare mai strânsă. Iată de ce mi-aș dori o cooperare mai strânsă a ministrului de externe turc cu instituțiile europene. Mulțumesc! Un minut și jumătate pentru uh, intervenția sa are cuvântul acum colegul și prietenul Andrew Duff. I think that if the... Cred că dacă problema curdă este cu adevărat soluționată, acest lucru ar trebui să meargă mână în mână cu reforma constituțională care este super centralizată în Republica Turcă și ar trebui să fie conferite mai multe competențe și puteri autorităților locale, inclusiv posibilitatea de a alege guvernatori provinciali. Totuși, ar trebui să ne punem mai multe întrebări despre acest proces de descentralizare. Ar trebui să întrebăm dacă acesta este cu adevărat compatibil cu dorința evidentă a domnului Erdogan de a transforma Turcia într-un regim prezidențial. Există un proces uh, de conciliere în ce privește reforma constituțională în curs de desfășurare și ar fi păcat dacă presiunile crescânde din partea primului ministru s-ar face simțite și dacă tendințele lui autocratice ar periclita această reformă sensibilă și sofisticată. Vă mulțumesc. Gracias, Andrew. Tiene la palabra... Mulțumesc, Andrew. Acum are cuvântul pentru un minut domnul, domnul de Mesmecă. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cred că sunt într-adevăr probleme între relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia și soluția este în mâinile turcilor. Același lucru se aplică și problemei curde și v-am avertizat că s-ar putea ca Ankara să fixeze în mod unilateral condițiile procesului de pace cu um, curzii. Trebuie să fim uh, precauți atunci când uh, ni se anunță redeschiderea discuțiilor, deschiderea discuțiilor cu Ocalan um, pentru că trebuie să ne întrebăm și cum uh, anume se desfășoară acest uh, proces, să nu privim prin uh, ochelarii roz ai Ankarei sau pe care ni prezintă Ankara. Apoi, procesul um, electoral, situația mass media s-a îmbunătățit, dar jurnaliștii totuși au o viață foarte grea în Turcia. Un european trebuie să utilizeze la maximum negocierile pentru a se asigura că cetățenii curzi vor beneficia de drepturi fundamentale, dreptul de a stabilire, de uh, religie, de întrunire, de exprimare și așa mai departe. Mulțumesc, domnule. Vreau să îi rog pe toți cei care vorbesc să intervină într-un ritm care să, ne per să permită interpreților noștri să uh, facă traducerea, astfel încât să nu trebuiască să vă atragă atenția. Și acum, domnul Ian Zahradil. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că încape îndoială. Avem de-a face cu o țară complet diferită față de cea cu care discutam cu 10 ani în urmă. Turcia a devenit o putere regională în toate sensurile cuvântului. În această dimineață am avut o dezbatere interesantă despre Cipru și domnul Combendit a vorbit azi dimineață Nimeni nu poate suspecta că <laughs> sunt de acord cu el prea des, dar de data aceasta cred că a avut un argument bun atunci când spune că există o oportunitate, o șansă pentru a rezolva diviziunea insulei Cipru și cred că avea dreptate. Această șansă este aici. Dacă uh, se poate constata că eforturile de generozitate uh, între cele două comunități cipriote um, um, se va realiza și sigur atunci ar putea avea și un impact uh, economic cu o sporire a investițiilor în turism, așa cum multe dumneavoastră au uh, menționat de asemenea și în exploatarea gazului și petrolului. Cred, prin urmare, că ar trebui să încurajăm uh, acest, uh, relație și să încercăm să angajăm Turcia tot mai mult în a ne ajuta să rezolvăm uh, problema Ciprului. Uniunea Europeană mm, știe prea bine să transforme o criză într-o oportunitate, de obicei pentru motive greșite, dar haideți acum să folosim această șansă și să încurajăm Turcia. Mulțumesc! Un minut pentru următoarea intervenție, domnul Salavracos. Vă mulțumesc! Domnule președinte, felicitări, doamne raportor Unmen uh, Wright, în uh, raportul dumneai ei este foarte bine documentat, uh, foarte de actualitate. Și a fost binevenit față de rapoartele precedente pentru că nu se fac uh, trimiteri constante la nu știu ce uh, realizări, pentru că uh, realitatea este că criteriile de aderare nu sunt nici pe departe respectate în Turcia. Se menține ocuparea nordului Ciprului, nu se respectă protocolul de la Ankara și putem să continuăm cu această listă a încălcărilor din partea Turciei. Guvernul turc trebuie să respecte mai bine puterea judiciară, libertățile și drepturile fundamentale și denunță inerția Turciei în ce privește uh, controlul uh, fluxurilor migratorii și semnarea acordului de readmitere. Da, există totuși și vești bune în acest raport ele nu lipsesc cu desăvârșire. S-au menționat deja evoluțiile în ce privește soluționarea chestiunii turcești și reformele constituționale. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Willy Mayer. Bueno, mi compañero de grupo Takis a fijat. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, un colegul uh, din grupul meu deja a expus poziția grupului nostru. Eu aș dori să mă focalizez asupra unui lucru care mi se pare fundamental și pe care trebuie să transmitem un mesaj foarte clar Turciei. Turcia nu va putea fi niciodată o parte a Uniunii Europene atât timp cât continuă să ocupe partea nordică a uh, Ciprului 30% din uh, suprafața insulei este ocupată de 40.000 de de uh, forțe armate, de militari. Um, e vorba de o tactică uh, colonială și nu se pune în pericol doar integritatea lor, ci și integritatea populației. Acest mesaj trebuie să fie transmis foarte clar pentru toate eforturile pe care vrea să le facă Turcia pentru a fi un factor de pace în regiune, are în continuare o mare problemă în Cipru, pentru că ocupă în mod ilegal teritoriul Republicii Cipru. Este un mesaj care trebuie transmis în termeni foarte clari și fermi, astfel încât uh, toate administrațiile care se ocupă, care au legături cu Turcia, să poată să-l ia în considerare. Mulțumesc. Domnul Obermaier, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață, domnul Con bendit uh, eurodeputat uh, uh, ecologist, a făcut apel pentru salvarea Ciprului să se unească insula și ar fi foarte bine să se facă sub uh, egida Turciei, pentru că atunci Turcia va investi în insulă. Însă ce se întâmplă este că populația din, uh, um, din uh, Cipru este venită din sud-est, din Anatolia, de unde condițiile de viață sunt foarte precare și deci nu știu ce s-ar întâmpla dacă s-ar reunifica insula sub conducere a Turciei, sub conducere turcă. Um, această ocupare ne arată uh, care este spiritul uh, Turciei. Uh, dacă ne uităm, de exemplu, la bisericile care au fost distruse în partea nordică, în partea ocupată, să nu ne facem iluzii și vise, uh, dragi colegi. Este foarte clară poziția Turciei și uh, nu cred că vrea să își schimbe uh, poziția sau să facă vreo mișcare uh, atâta timp cât primește miliarde de euro din Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum primește cuvântul doamna Marieta Giannacu. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, colegei Omen Reuten este cât se poate de echilibrat. Dumnezeu lucrează pe această temă de multă vreme și observă pas cu pas uh, schimbările din Turcia și vedem progresele, dar și mobilitatea. Cu toate acestea, Turcia încă nu este o țară europeană, iar problema se situează la nivel politic. Într-adevăr, există progrese în anumite sectoare, dar Turcia continuă să nege protocolul de la Ankara, are uh, forțe de ocupație în uh, Cipru, nu uh, acceptă curtea de la Hagă și așa mai departe comparând uh, cu regimul chemalist în relațiile externe, realitatea este că nu există o schimbare radicală în politica externă a Turciei. Și nu e atitudinea unei țări candidate la Uniunea Europeană. Ce poate face UE, pe de altă parte? E bine, nu poate negocia cu o țară care nu se comportă în mod just. Am văzut ce s-a întâmplat uh, sub președinția cipriotă. Nu cred că lucrurile se vor schimba în timp. Doar sub presiune reală aceste lucruri s-ar putea schimba. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele. Are cuvântul domnul Richard Howitt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, precum domnul comisar, vreau să salut noul pachet de reformă judiciară din Turcia, care va permite alinierea cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Însă, cazul domnului Uh, Vasile Sae, care este compozitor și uh, pianist și care a primit uh, o sentință pentru că a făcut un comentariu cu tentă religioasă pe Twitter, trage semnalul de alarmă, pentru că oricine și exprimă o părere pe o, o rețea de socializare în Turcia riscă să fie condamnat în fața unui tribunal. Și au existat deseori amenințări împotriva sediilor sindicatelor și în urmă cu două săptămâni au existat mai multe um, manifestații care uh, s-au soldat cu ciocniri violente. Și de aceea lansez un apel către guvernul uh, turc pentru ca drepturile fundamentale să mai fie mai bine garantate și protejate și lansez un apel uh, către Parlamentul European pentru ca doi reprezentanți ai comunității uh, turcești din Cipru să fie aleși și să aibă măcar un statut de observator la Parlamentul European. Am făcut un amendament în acest sens și vă rog frumos să-l votați mâine. Mulțumesc. Acum are un minut domnul Cazar. Господин председател, господин Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să o felicit pe doamna Omen Reuten pentru acest raport echilibrat privind progresele Turciei. Sunt, con, sunt sigur că perspectiva europeană va fi în continuare un catalist al reformelor în Turcia și de aceea salutăm deschiderea capitolelor 23-24 și 15. Insistăm ca Turcia să fie inclusă în negocierile uh, acordurilor de liber schimb între Uniunea Europeană și țările terțe. Pentru că a venit momentul ca în Parlamentul European să existe și doi uh, uh, ciprioți uh, turci care să participe la întâlnirile noastre, așa cum există uh, reprezentanți în Consiliul uh, Europei. Și E important să arătăm foarte clar că susținem principiul unității în diversitate. Mulțumesc și acum are un minut domnul Adam Bilan. Domnule președinte, criticile din raport arată că Turcia a făcut progrese și care vor permite uh, negocieri ulterioare, iar din punctul meu de vedere acest lucru e cel mai important din punctul de vedere al integrării. Cred că trebuie să ne concentrăm pe protejarea dreptului la expresie liberă, uh, la uh, minoritățile religioase și așa mai departe. Cred că s-au făcut eforturi pentru a stabiliza situația odată cu începerea negocierilor politice cu minoritatea kurdă și trebuie să ne uităm și la alte sectoare să ne asigurăm că toată lumea beneficiază de drepturile fundamentale. În ce privește acum uh, siguranța, e clar că în zonă tot ce este un factor de stabilitate. Iar angajamentul Ankarei pentru pace și democrație în Orientul Mijlociu este de un interes vital și pentru noi și trebuie să acordăm susținere diplomatică. Turcia poate juca un rol cheie în a uh, oferi uh, alternative energetice Europei. Sper că negocierile între Bruxelles și Ankara vor continua. Ținând seama și de efectele politice. Are cuvântul acum, pentru un minut, domnul Darnot. Domnule președinte, raportul pare să pună sub semnul întrebării, cel puțin parțial, criteriile pentru candidatura Turciei, așa cum au făcut-o și alți colegi. Sunt de acord. Și pentru că există semne de întrebare grave cu privire la candidatura Turciei, logica este aceea că finanțarea de preaderare pentru Turcia, 4,8 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, ar trebui să înceteze din acest moment. Turcia este deja în Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană. În consecință, statele membre, inclusiv Regatul Unit, uh, deja se bucură de toate beneficiile comerciale um, pe care le putem obține în comerțul cu Turcia. Turcia este de asemenea membru NATO, ceea ce înseamnă că anumite state membre sunt într-o alianță militară cu Turcia. Deci, realitatea este că nu avem nevoie ca Turcia să fie și într-o uniune politică cu noi. Președintele, vă mulțumesc, domnule Dartmouth. Richard nu pot să permit uh, cartonaș albastră pentru cei care au intervenit deja în dezbatere. Domnul Sondergaard, un minut. Vă mulțumesc. În acest proiect de rezoluție scrie și citez că orice fel de progres în ce privește drepturile uh, sindicatelor este binevenit și indispensabil. Închei citatul. Cred că este o subevaluare a situației. Uh, în raportul uh, comisiei, uh, criticile sunt mult mai clare și mai țintite. Drepturile sindicatelor sunt încălcate în mod sistematic în Turcia. În ultimii ani am putut să asistăm la o serie întreagă de greve și de proteste care au fost uh, apoi um, pedepsite de către tribunale sau s-a trimis poliția. Această situație este inacceptabilă, de aceea eu însumi și mai mulți colegi am prezentat propuneri de amendament pe această temă. Trebuie să fie un criteriu în ce privește Turcia, această țară, trebuie să respecte uh, um, criteriile de la Organizația Internațională a Muncii. Iată care este mesajul pe care trebuie să-l trimitem guvernului turc. Mulțumesc. Acum are un minut domnul Filip Clay. Mulțumesc, domnule președinte. E incredibil, în 2004 am luat decizia de a lansa negocierile de aderare a Turciei, o țară non-europeană. Încă și mai incredibil, cu nu am ani mai târziu, iată, astăzi, încă negociem și asta în ciuda angajamentelor luate uh, și anume că vom întrerupe negocierile în cazul în care Turcia nu-și respectă angajamentele haideți să nu mai vorbim de rapoarte, de etapă, de progrese și așa mai departe, aș, turta timp cât în Turcia nu apare niciun fel de progres. În nicăieri altundeva în lume nu sunt atât de mulți jurnaliști în închisoare ca și în Turcia. Profesorii, uh, oameni de știință uh, sunt sistematic uh, trimiși în închisoare pentru că își exprime exprimă ideile. Pianistul Fasil Sai a fost condamnat la închisoare doar pentru că ar fi criticat islamul. Guvernul islamist al guvernului Erdogan se dovedește tot mai anti-european, anticreștin și autoritar. Iată de ce trebuie să stopăm aceste negocieri pentru aderarea Turciei. Măcar o dată mă adresez comisiei să avem ceva mai bun, mai mult uh, bun simț decât uh, politicieni. Președintele, un minut și jumătate, doamna Șniveria Stram. Liebe... Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc și eu, Riei Reuten, pentru acest raport, care ne arată încă o dată care este rolul important pe care Turcia îl joacă pentru Uniunea Europeană, nu doar din punct de vedere economic, fiind unul dintre cei mai mari parteneri comerciali, ci și politic, ca un membru de legătură pentru regiunea Asia Centrală uh, și lumea arabă. Anul trecut, uh, Turcia a făcut progrese în multe domenii pe care trebuie să le subliniem. Unul dintre acestea este reforma judiciară, care merge în direcția bună. Cu toate acestea, așa cum a spus și Alexander Graf Lamsov mai devreme, cu toate acestea există încă multe de făcut. Uniunea Europeană ar trebui să susțină Turcia ca mentor pentru propriul nostru interes. De aceea salut um, redeschiderea, deschiderea cât mai repede a tuturor capitolelor care se ocupă de justiție, ci continuarea dialogului în toate domeniile unde se pot face progrese. Și să vă dau un exemplu capitolul energie. Turcia este o inițiativă promițătoare uh, o alternativă promițătoare la aprovizionarea din Rusia pentru Uniunea Europeană. Și de aceea cred că colaborarea dintre noi și Turcia e foarte importantă pe viitor în domeniul energiei. Din punctul meu de vedere, unul dintre marile obstacole în relațiile noastre comune cu Turcia o reprezintă vizele. Și eu cred că uh, se contrazice spiritul Uniunții Vamale, că uh, studenții, uh, oamenii de afaceri, uh, cercetătorii să stea întotdeauna la coadă pentru vize de fiecare dată când vor să vină în Uniunea Europeană. Și la sfârșit o rugăminte. Turcia ar trebui să fie tratată corect, ca și ceilalți candidați, fără privilegii, fără ofense, ci cu obiectivitatea foarte lucidă care îi stă bine Parlamentului European. Mulțumesc, Birgit. Și acum un minut, doamna Mariele Nicopa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vorbim despre progresele efectuate de către Turcia și subliniem uh, din nou cât de importantă este Turcia pentru siguranța și bunăstarea întregului continent european și rolul pe care îl joacă în ce privește aprovizionarea uh, cu energie a Uniunii Europene. Este de asemenea o țară care joacă un rol uh, de mediator în cazul conflictelor din regiune. Deci un potențial uh, regional, însă ieri cu patru raiduri a unor uh, avioane F-16 uh, au violat spațiul aerian al Greciei timp de 15 minute. Este aproape un obicei uh, în ce privește pe Turcia să violeze spațiul aerian al Greciei pentru că această țară încă nu a reușit să-și normalizeze relațiile cu toți vecinii săi. Și pentru um, a nu știu câtea oară îi se cere Turciei să respecte drepturile omului, valorile uh, Uh, fundamentale, drepturile minorităților și Turcia nu mai are nicio scuză, nicio justificare. Mulțumesc acum pentru un minut are cuvântul domnul Vandale. Voorzitter, vorige maand riep de... Domnule președinte, luna trecută un uh, maestru turc a lansat un apel creștinilor care părăseau Turcia. Pare o încurajare, dar care este practica și care este realitatea pentru creștinii turci? Uh, Mă gândesc la mm, practicile guvernului uh, turc. Uh, toate măsurile luate împotriva mănăstirilor, bună oară, tot mai mulți creștini s-au săturat de această insecuritate crescândă și părăsesc Turcia. Constatăm că bisericile sunt uh, transformate în moschei. Și există numeroase exemple. atunci când se uh, obține un acord de încetare a focului între Erdogan și PKK, restul Turciei riscă să se găsească prins între Ciocan și Nicovală, între Ocalan și Erdogan. Turcia nu susține creștinii, guvernul îi sărăcește, iată ce ar trebui să critique Consilia și Comisia atunci când au contacte cu Turcia. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul Salvini. La Turcia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este clar că Turcia nu poate și nu va fi niciodată în Europa din punct de vedere istoric, geografic, economic, cultural, în ce privește drepturile drepturilor omului, în ce privește drepturile eh, eh, femeilor, a minorităților religioase eh, și lingvistice. Acest parlament vorbește despre drepturile omului la fiecare sfert de oră și acum uh, gazul și energia contează mai mult decât uh, faptul că se încalcă drepturile omului. Mie mi-ar fi rușine de, de aceia care fac asemenea declarații. Dacă uh, Europa ar fi un supermarket, discount, unde se vând lucruri și se face schimb de bune, atunci în Europa am putea să primim toate țările din lume. Dacă cineva se gândește la cetățenii din regiunea Padania din Italia, aceia suntem noi, cei de la Liga Nord, nu Partidul Democratic Liberal sau partidul de stânga din Italia. Turcia niciodată nu va fi în Europa și ca să nu mai um, discutăm timp de 20 de ani despre această țară, da, ar fi bine să întrerupem negocierile pentru această bucată de pământ care nu face parte din continentul european. Mulțumesc. Acum are cuvântul pentru un minut domnul Clute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, de la sfârșitul anului 2012 vedem un proces istoric de pace între uh, guvernul uh, de la Ankara și uh, mișcarea PKK reprezentată de Abdullah Ocalan. Șansele sunt foarte ridicate ca acum să se încheie în mod pașnic un conflict care deja de 30 de ani face victime de ambele părți. Deja uh, autoritățile din Turcia au încercat mult prea mult timp să rezolve conflictul prin violență. Și e foarte bine că acum ambele părți au revenit la masa negocierilor. Și Abdullah Öcalan a declarat că a venit momentul să se pună capăt conflictului armat, că a venit acum ora unității și a împăcării. Și de aceea ar trebui să susținem pe deplin acest proces de pace. Uh, Europa ar trebui să încurajeze guvernul turc să învețe din uh, Uh, procesul, uh, procesele de pace uh, deja încheiate. În același timp, sigur, noi spunem că PKK este o organizație criminală în raportul nostru și mă întreb dacă este util oare ca acum, în această fază de um, proces pașnic, nu ar trebui eventual să modificăm formularea pentru a susține și în acest fel procesul? Mulțumesc și acum un minut și jumătate, domnul Valesa panie przewodniczący! szanowni państwo! săptămâna trecută parlamentul turc a adoptat o legislație vizând lupta împotriva terorismului. Acest element este pozitiv și trebuie apreciate aceste evoluții. E vorba de o actualizare a legislației turce cu legislația europeană, dar și un progres vizând drepturile fundamentale în Turcia. Dar, cum bine știm, chiar și cea mai bună legislație din lume nu asigură respectarea drepturilor omului și fără o corectă interpretare a acestei legislații. Luni, pianistul și compozitorul Fasil Sai a fost condamnat de un tribunal din Istanbul pentru un comentariu făcut pe Twitter, un comentariu cu caracter religios. Și asemenea situații vizează numerești, numeroși jurnaliști. Parlamentul European trebuie să asigure monitorizarea acestor procese, în special în ce privește libertatea de expresie și libertatea mass media. Salutăm cel de-al patrulea pachet legislativ care reformează justiția turcă. Este un uh, pas înainte în ce privește drepturile fundamentale, dar aplicarea și respectarea acestei noi uh, legislații este uh, cheie. acum cuvântul domnul Sofocleus pentru un minut πανέρχεται η συζήτηση Vă mulțumesc. Discutăm din nou despre aderarea Turciei la UE, dar haideți să fim sinceri cu noi înșine. Există acele domenii unde nu vom fi niciodată de acord și celelalte sectoare unde putem să avem păreri comune. Turcia a nu e, face parte din Uniunea Europeană, dar noi îi cerem să respecte deja, să respecte deja toate normele și toate standardele europene. Cel puțin aceasta este ideea vehiculată în această instituție. Dar pentru mine cel mai important e faptul că Turcia încă nu a făcut uh, ceea ce ar fi trebuit să facă de la bun început. Uh, respectarea drepturilor omului uh, uh, lasă de dorit, sunt trimiși în închisoare jurnaliști, artiști, în urma unor procese arbitrare și sumare. Libertatea de exprimare a fost cu mult limitată și nu putem să vorbim despre paritate de drepturi între femei și bărbați și să nu mai vorbim de nordul Ciprului unde nu există niciun fel de drept pentru că este un teritoriu ocupat. Președintele Turciei, domnul Gül, în 2011 a vorbit despre Republica Cipru și a spus că era o țară numai pe jumătate și că face parte dintr-o Uniune Europeană care se află în plină decadență. Nu mi se pare că ați dat dovadă de respect față de Uniunea noastră și nimeni nu ar trebui să insulte o altă țară. Turcia nu are un viitor în Uniunea Europeană atâta timp cât continuă să se comporte într-un mod oarecum haotic. Îmi cer scuze, spune domnule președinte, nu vă mai pot permite să continuați intervenția. Acum pentru și jumătate are cuvântul doamna Teohan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, e foarte greu pentru doamna Omer Reuten să pregătească acest, uh, să elaboreze acest raport și să Uh, în pace, în compromisuri, diversele opinii, pentru că sunt, opiniile sunt foarte divergente și există uh, chestiuni de natură conflictuală, pentru că se pare că nu mai uh, are predominanță achiul și dreptul internațional, ci compromisul. Și vorbim despre volumul comercial uh, mare, al, volumul mare al schimburilor comerciale între Uniunea Europeană și Turcia. Bun, e important, dar să mă înțelegeți și pe mine. Eu vin dintr-o țară ocupată de trupele turce. Turcia are în continuare trupe în țara mea și vrea uh, să trimită observatori ciprioți turci în Parlamentul European. Uh, Turcia vrea să prezinte acest pseudo-stat uh, uh, încercând să facă diviziun, uh, diviziunea Ciprului uh, o situație permanentă. Republica Cipru își uh, protejează cetățenii și pe ciprioții turci, pentru că și ei au privilegii, um, toate privilegiile de care se bucură restul cetățenilor din Cipru. Deci pentru ca Turcia să devină membru al Uniunii Europene, trebuie în primul rând să respecte achiul comunitar, dreptul internațional, statul de drept și nu să amenință Ciprul și Grecia să facă eforturi să Uh, ne ajute să ajungem la o soluționare a conflictului cipriot conform acquis european și dreptului internațional. Anul trecut, Republica Cipru a acceptat agenda pozitivă de negociere cu Turcia, dar știți foarte bine care a fost reacția Turciei față de uh, Republica Cipru. Eu am uh, rezerve pe anumite puncte, dar voi vota pentru acest raport și îmi voi justifica acest vot, pentru că uh, respect munca foarte uh, grea pe care a depus-o colega noastră la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele. Eleni, există un coleg care dorește să îți adreseze o întrebare, domnul Stetler. Vrea să-ți adreseze o întrebare. Accepți uh, întrebarea? Frau Kollegin, vor wenigen Minuten erteilt. Doamnă Teocarus, acum câteva luni, acum câteva minute, o colegă de-a dumneavoastră a spus că Turcia uh, este stat uh, în curs de aderare și Până acum n-a existat niciodată un astfel de membru, un curs de aderare care să nege uh, existența unui alt stat care este în Uniunea Europeană și nu știu dacă a mai existat vreun astfel de stat membru care să uh, nege un genocid, genocidul armean, care este parte din istoria sa. Și spuneți-mi, vă rog, uh, cum mai putem să vorbim despre un tratament egal pentru toate țările în curs de uh, aderare și cum putem să-i permitem Turciei uh, acest, uh, această diferențiere? Banii Doamna Teoharus, da, Turcia are o poziție privilegiată. Înțelegem cu toții acest lucru. E clar că nu respectă diverse condiții uh, cerute de Uniunea Europeană, nu aplică protocolul de la Ankara. Cu toate acestea, Turcia consideră că poate să poartă negocieri cu uh, Uniunea Europeană. Chiar dacă nu acceptă, uh, nu recunoaște uh, autoritatea greacă în Cipru, Uh, nu respectă foarte multe condiții. Și totuși toată lumea pare să se comporte ca și cum acest lucru ar fi acceptabil. Eu am adresat toate aceste întrebări de multe ori comisiei și într-adevăr și eu sunt de părere că nu factorii uh, economici, ci acești factori ar trebui să fie hotărători în procesul de negociere. Mulțumesc, doamna Boscurt. Domnule președinte, întâi doresc să o felicit pe doamna raportor, domnul Manraten, și Mulțumesc domnule Omiols, raportor din umbră pentru grupul nostru, pentru eforturile susținute. Susținem deschiderea noi cinci capitole de negociere cu Turcia, iar acesta este un semnal că noi la Parlamentul European dorim realmente un progres în relațiile cu Turcia. Raportul identifică cu precizie și sectoarele în care lucruri mai trebuie făcute în special ce privește uh, situația cu libertatea de expresie. Soliditatea raportului de acum e că nu doar critică Turcia, dar și recunoaște că dacă într-adevăr se doresc ameliorări, negocierile trebuie angajate. Iar dacă susținem procesul de reunificare pe insula Cipru, atunci ar trebui să avem o abordare pragmatică și să contribuim la procesul democratic. Iată de ce cred că e bine să susținem amendamentul care solicită președintelui Parlamentului să analizeze posibilitatea de a avea uh, observatori uh, ciprioți turci în Parlamentul nostru. Mulțumesc, spune președintele, pentru un minut și jumătate. Are cuvântul colegul Danjon. Domnule președinte, mai întâi vreau să o felicit pe doamna raportor, care a reușit să redacteze un raport echilibrat și lucid într-un context dificil, având în vedere felul în care au evoluat relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. De fapt, e o întreagă ecuație cu mai multe necunoscute. Nu putem să efectuăm uh, progrese atâta timp cât uh, acestea se înscriu într-o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Ori această perspectivă pune probleme pentru multe dintre statele membre, pentru mulți dintre cetățenii noștri și chiar și pentru Turcia. Știm că această integrare nu întrunește consensul și ca atare mă întreb și eu ce rost are să deschizi noi cinci capitole, deoarece este un semnal politic. Nu pierd din vedere faptul că deschiderea unui capitol permite uh, crearea unor pârghii pentru a influența acele domenii sensibile unde ne dorim să se realizeze progrese, dar eu cred că, de fapt, Uh, este o unealtă cu, unealtă cu două tăișuri, pentru că, pe de o parte, trimitem un anumit semnal politic pozitiv și, pe de altă parte, este ca și cum am răsplăti-o pentru atitudinea de care a dat dovadă, de exemplu, în timpul președinției cipriote. Și apoi este un semnal și față de opinia publică, ca și cum acest mecanism de aderare ar fi ca un, uh, un proces automat pe care nimic nu poate să îl împiedice. Trebuie să fim foarte vigilenți pentru că riscăm să dezorientăm opinia publică din statele noastre merbe. Mulțumesc. Acum are cuvântul pentru minut și jumătate, doamna Renate Zomă. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau, în primul rând, să-i mulțumesc uh, raportare pentru acest raport care este foarte bun. Și eu știu cât de greu este să elaborez un astfel de raport. Um, textul rezoluției este destul de bun, dar sunt anumite puncte din conținut cu care nu sunt de acord. Deschiderea a uh, capitolelor de la a 5-6 capitole uh, noi de negociere mi se pare absolut nepotrivită dată fiind situația actuală din Turcia și dată fiind poziția pe care o are Turcia față de Uniunea Europeană. Pentru că de ani de zile criticăm impasul reformelor și acum vedem că e Există încălcarea drepturilor omului, restrângerea drepturilor fundamentale și a libertăților civile. Deci este un uh, raport de regres, nu de progres. În același timp, Turcia ne arată că nu recunoaște Uniunea Europeană în întregimea și integritatea sa. Un alt punct este această politică de confruntare uh, refuzul de a recunoaște președinția cipriotă a Uniunii Europene și, de fapt, Republica Cipru nu uh, Uh, există pentru Turcia. Turcia consideră că Uniunea Europeană este formată din 27 de state, ceea ce e inacceptabil. Și apoi uh, ratificarea acordului de readmitere a fost un proces în care Turcia a introdus tot felul de noi cerințe uh, Um, de a face presiuni foarte mari uh, uh, în ceea ce privește migrația și așa mai departe. Turcia, da, într-adevăr, este un partener important comercial al Uniunii Europene și din punct de vedere al um, politicii externe și de securitate. Da, e adevărat, dar atâta timp cât această țară nu îndeplinește criteriile politice, criteriile de la Copenhaga, atâta timp cât există aceste evoluții dramatice, uh, Eh, capitolele 23-24, stat de drept, justiție, politică internă, drepturi fundamentale, nu pot fi negociate. Avem din nou uh, de a face cu un text care este un uh, tigru fără dinți, care nu uh, va putea să miște lucrurile. Acest lucru ne arată experiența. Și eu nu știu dacă un eventual Nabucco merită să ne vindem noi obiectivele europene. Mulțumesc și acum un minut și jumătate are cuvântul domnul Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie komisarz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mă alătur și eu felicitărilor adresate domnului Oman Reuten pentru un raport foarte bun. E limpede că tematica este una foarte sensibilă, însă cred că dumneavoastră a abordat-o foarte echilibrat. Cred că nimeni altcineva n-ar fi putut să o facă atât de bine. Dar dacă ajungem la conținut, când vine vorba de uh, experți, oameni de știință și politicieni, întotdeauna apar diferențe foarte mari. Uh, Polonia susține o potențială viitoare aderare a Turciei la Uniunea Europeană și uh, aș fi în favoarea continuării negocierilor pentru aderare, eliminând uh, blocajele care ar mai putea exista. Și cred că trebuie să deschidem noi capitole de negociere. Iar acest lucru trebuie să facem pentru a demonstra colegilor noștri din Turcia, um, Parlamentului și Guvernului turc, exact unde sunt problemele să identificăm acele politici care sunt probabil eronate, pentru că am senzația că politicienii turci ar înțelege uh, ce detalii trebuie corectate. Uh, e limpede că situația din Cipru e inadmisibilă și trebuie să vedem aici la UE Uh, cum putem transforma rezolvarea acestei probleme într-o prioritate. Mulțumesc, domnule președinte. domnul Posel, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu înțeleg simpatia domnului Zahradil pentru puterile regionale. Poporul ceh are experiențe triste cu puterile regionale și de aceea această idee a federalismului a fost susținută, federalism care îi face un pic mai mari pe cei mici și un pic mai mici pe cei mari. Și dacă vrem ca Europa să fie o federație, atunci nu putem să cerem aderarea unei țări mari care nu este europeană și este undeva la periferie. Și din acest motiv, eu cred că parteneriatul, colaborarea strânsă cu Turcia, da, uh, pot să-mi imaginez așa ceva. Raportul doamnei Oman Reuten este excelent și echilibrat, dar vreau să spun foarte clar că deschiderea unor capitole care duc la, ne- la negocierea aderării și nu a parteneriatului, mi se pare că este contraproductiv. Este o inducere în eroare, un drum greșit. Și uh, acum vom discuta în curând și despre Balcani, țări ca Kosovo, Albania sau Bosnia. Uh, sunt țări în care încercăm să scriem uh, istorie. Dar, bun, uh, era turcă trebuie să fie o eră a cooperării și nu a ocupării. Și mi se pare că intrăm aici în chestiunile interne ale țărilor din Balcani. O uh, politică neo-otomană nu este acceptabilă pentru noi. Turcia este un partener important pentru Europa, dar nu este nici stat membru, nici putere regională. Mulțumesc și acum Domnul Mian, un minut jumătate. Adesiun. Turcia este efectuând un Procesul de aderare al Turciei la Uniunea Europeană s-a soldat cu reforme pe plan economic și social și țara a fost pe deplin transformată datorită acestor reforme. Așa s-a întâmplat și cu țările noastre când ne negociam aderarea la Uniunea Europeană. De aceea eu sunt de acord cu doamna raportar atunci când încurajează Turcia să continue pe această cale și să purceadă, de exemplu, la reforma constituțională. Mie mi s-a părut foarte bine, uh, abord, foarte bună abordarea capitolului 15 despre energie. Deschiderea negocierilor, cooperarea în domeniul energiei este crucială. Europenii trebuie să-și diversifice sursele de aprovizionare și, de asemenea, și cele de tranzit ar fi bine să uh, fie altele. Prin urmare, Turcia joacă un rol uh, de pivot în uh, acest proces de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie. Mai rămâne și problema fluxurilor migratorii. Nu am reușit să încheiem un acord de readmitere și este păcat dar poate că ar fi bine dacă am lansat mai întâi dialogul în ce privește eliberarea vizelor și atunci vom putea semna și acordul de readmitere. Noi credem că, uh, având în vedere ce se întâmplă în sudul bazinului mediteranean și uh, importanța pe care o poate avea Turcia în regiune, nu trebuie să neglijăm rolul acestei țări pe planul politicii externe trebuie să trimitem un mesaj pozitiv uh, vecinilor noștri din această parte a lumii, și anume că vom continua să-i ajutăm uh, pentru ca ei să se bucure de libertate, prosperitate și de democrație. Mulțumesc! Acum ultimul uh, orator, domnul Peterle, un minut și jumătate. Stimate comisar, stimați colegi, raportul domnului Oman Reuten sublinează progresele făcute de Turcia. Recunoaștem abordarea sa echilibrată în calitate de raportor. Uh, felicită progresele, dar uh, face și critici. Fără îndoială, dialogul inter și internațional s-a ameliorat. Știm cu toții care sunt punctele de criticat și tocmai pentru că suntem într-un proces de negociere și ținând seama de toate diferențele noastre și ați putut să le auziți astăzi aici, cred că e rezonabil să redeschidem negocierile pentru a ne respecta angajamentele deja luate și pentru a conlucra în interesul comun, în special în ce privește energia și politica externă. Există însă sectoare unde nu e nevoie de uh, noi tratate, ci doar de bunăvoință. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc oratorilor și trecem acum la procedura Catch the Eye. Ca de obicei, avem mult mai mulți uh, oratori, colegi care au cerut cuvântul decât timp. Am reușit să recuperăm puțin întârzierea noastră, însă din momentul în care uh, minutul dumneavoastră uh, a expirat, am să vă închid microfonul. Acum îi dau cuvântul domnului Nicolasici. Pues parece que no está, entonces vamos a dar... Domnul Nicolasici pare să nu fie în sală, atunci are cuvântul doamna Corhola. Um, vuonna 2005 en äänestänyt Turkin jäsen... Mulțumesc. Eu nu am uh, votat în uh, favoarea aderării Turciei la Uniunea Europeană din cauza problemelor nenumărate care există în această țară. Și văd că la articolul 301 uh, se stipulează mai multe măsuri care ar trebui să fie luate, dar nu se face nimic. În Turcia există în continuare multă sărăcie, este nevoie de reforme și mă întreb dacă e normal să se concentreze asupra reformei constituționale și n-ar fi mai bine să se gândească și la alte reforme eu cred că Turcia a fost umilită în nenumărate rânduri de Uniunea Europeană și sunt de acord cu cetățenii din Turcia care nu prea văd uh, ce rost are să se mai zbată să adere la Uniunea Europeană, pentru că nu văd niciun atu și vreau să felicit Turcia pentru faptul că participă la procesul de pace din Siria. Domnule Papadopoulou, domnule președinte, domnul Zahradil și domnul Cohn-Bendit par să ignore faptul că Turcia, țară candidată pentru aderare, continuă să ocupe în mod ilegal 37% din teritoriul Cipriului, deja de 39 de ani, încălcând drepturile omului, dreptul uh, Eh, comunitar și dreptul internațional. Încă o dată, fac apel la dumneavoastră să transmiteți un mesaj clar Turciei, că dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, trebuie să respecte pe deplin toate obligațiile sale economice, politice și privind drepturile omului, să, ai bune, să aibă bune relații de vecinătate, să pună în aplicare protocolul de la Ankara, să recunoască uh, Republica Ciprului uh, în suveranitate unică și cetățenie unică. E inacceptabil să discutăm amendamente prin care să uh, acordăm statut de observator unor reprezentanți uh, ciprioți turci, încălcând dreptul internațional și legislația noastră. Microfonul doamnei a fost întrerupt de președinte.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

Stimat uh, domnule comisar, dată fiind uh, dimensiunea pieței și din motive de securitate, Turcia este un partener important al Uniunii Europene și eu cred că procesul de aderare este una dintre cele mai bune modalități de a susține reformele pe care trebuie să le mai facă Turcia în domeniul drepturilor omului, drepturile femeilor, drepturile agricultorilor, um, sistemul sanitar și așa mai departe. Ar trebui să ne gândim că Turcia este cel de-al șaselea partener comercial ca dimensiune al Uniunii Europene și joacă un rol foarte important în extinderea rutelor de tranzit pentru livrările de energie. Activitățile uh, de combatere a terorismului, de asemenea, trebuie privite în mod pozitiv și salutăm în același timp și modificările constituționale. În ceea ce privește chestiunea Ciprului, aceasta trebuie pusă în discuție cât mai repede posibil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. De ce vrea Turcia să se alăture Uniunii Europene? Probabil uh, dorește să beneficieze de subsidiile Uniunii Europene ca atâtea alte state înaintea sale. Ca o țară relativ săracă, mă aștept să vrea să scape de cetățenii cei mai sărați, un surplus de populație, încurajând uh, imigrație masivă către europeană. Turcia are peste 72 de milioane de cetățeni, iar dacă se alătură Uniunii Europene, ne, vom aș- ne putem aștepta ca mulți dintre ei să uh, intreze către țări precum Marea Britanie. Uh, beneficiind de alocațiile și de uh, locuințele uh, și de utilitățile publice puse la dispoziție. Partidele mm, britanice sunt partidele par să fie mm, în favoarea uh, aderării uh, Turciei. Partidul Independenței Britanice este singurul care se opune. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Triantafilidis. Filidis având în vedere faptul că s-a vorbit în favoarea existenței a doi deputați uh, din partea ciprioților turci, cu... vreau să știu de ce nu vă dați seama că s-ar uh, încălca astfel niște principii fundamentale ale Uniunii Europene? De exemplu, Uh, paritatea între popoare, egalitatea între popoare și suveranitatea. Deci nu putem să uh, cerem Turciei, pe de o parte, să ne furnizeze energie și pe de altă parte să spunem că uh, ar putea să fie aleși doi uh, reprezentanți cu statut de observator din partea uh, ciprioților turci eu cred că acest lucru ar consfinți o soluție uh, nu a unificării insulei, ci a unei insule cu două state. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai bine înainte de a face asemenea um, propunere. Cuvântul doamnă, domnul Brock. Da, atunci când uh, condamni academicieni pentru că și-au exprimat opiniile, reprezintă încălcarea drepturilor omului. Uh, unii spun că a existat un genocid armean. Turcia, sigur, nu este singura, pentru că și Franța are o astfel de propunere de lege uh, Uh, spunând că, uh, mă rog, condamnând oameni pentru diverse opinii. Deci poate că totuși Turcia s-ar potrivi în tabloul european. Eu nu sunt un entuziast uh, susținător al Uniunii Europene, dar atâta timp cât ea există, aș prefera să fie mai degrabă europeană. Turcia nu e europeană, nici în ceea ce privește geografia, istoria, nici religia sau cultura sa. Deci nu sunt un entuziast european, dar eh, mi se pare extraordinar că o țară care ocupă aproape 40% din Cipru eh, este considerată în procesul de candidatură. Mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Mălțăr, care a cerut să intervină. Asta înseamnă că am încheiat procedura intervențiilor spontane și deci putem să trecem la ultima parte a acestei dezbateri. A fost un subiect foarte important și, în primul rând, vreau să dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Füle. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, stimați deputați. Nu e prima oară când am privilegiul să particip la o dezbatere atât de importantă în Parlamentul European. Și aș uh, insista asupra a două puncte importante pe care aș dori să vi le împărtășesc. Dezbaterea noastră arată clar că, pentru moment, nu există o viziune unitară printre noi în ce privește o eventuală aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Și sigur este o problemă dificilă aceasta. Pentru că, în ciuda numeroșilor ani care au trecut de la deschiderea negocierilor și numărul de motive pentru care suntem încă la începutul negocierilor, dintre cele 13 capitole deschise, doar unul este provizoriu închis. Cu toate acestea, sunt sigur că va veni o vreme când vom fi realmente în situația de a judeca și de a decide, având pe de o parte Turcia, care va fi încheiat cele 35 de capitole și pe de cealaltă parte Comisia și statele membre care ar oferi o evaluare clară a impactului Uh, aderării Turciei la Uniunea Europeană. Prin urmare, prioritatea acum este de a nu ne concentra pe această întrebare ipotetică astăzi, asupra eventuale aderări, înainte de a dispune de toate elementele de la finele procesului de negociere, dar haideți să ne concentrăm pe însuși procesul de negociere și să-i consolidăm credibilitatea credibilitatea de ambele părți, atât în Turcia cât și în Uniunea Europeană. Credibilitatea în Turcia în sensul în care să subliniem că motorul negocierilor pentru Uniunea Europeană sunt reformele, toate acele lucruri pe care le așteptăm de la o țară candidată. Anume, uh, că știind că devine membru al UE, nu trebuie doar să treacă prin 35 de capitole de negociere, ci să respecte toate angajamentele pe care acele capitole de negociere le acoperă. Ca membru al UE trebuie să împărtășească absolut toate valorile noastre. Credibilitate în Uniunea Europeană, în sensul în care cu câțiva ani în urmă am decis regulile acestui proces și felul în care îl vom continua. Și noi acum trebuie să respectăm acele reguli, să nu le schimbăm pe parcurs. Deoarece numai în acest fel ne putem asigura că vom fi același reper stabil pentru reformele turce. Vorbim cu toții de nevoia de reforme. că ar putea să existe mai multe, că ar trebui ca și Uniunea Europeană să se angajeze mai ferm în aceste procese. O a doua observație pe care aș face este agenda pozitivă pe care am discutat-o anul trecut a funcționat, pot să vă spun, pentru că, într-o bună măsură, a eliminat acea atitudine de tip merităm uh, cu tare sau cu tare lucru, formula pe care am auzit-o adesea din partea partenerilor turci. O serie din tre elementele pozitive au fost uh, reliefate și de președinție. Ce rămâne acum important e să facem legătura între aceste elemente la care ne-am referit pentru a crea elanul necesar în angajament și să repunem pe șine procesul de negociere, transformându-l într-un proces durabil. Deoarece numai așa putem aduce Turcia mai aproape de Europa. Europa definită de valorile sale, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Vă mulțumesc! Președintele, Vom încheia acest punct de pe ordinea de zi cu intervenția doamnei Creighton. Doamna ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să mulțumesc membrilor, pentru că a fost o dezbatere cât se parte de exhaustivă. Și procesul de negociere repornește, cel puțin așa mi se pare, pentru că reforme politice și economice sunt din nou uh, uh, în curs de desfășurare în Turcia. Este calea pe care trebuie să o urmăm, să încurajăm reformele adevărate în Turcia. În observațiile mele introductive am spus în ce sectoare mai era nevoie de reformă și nu are sens să le mai repet acum aici. Știu că o parte dintre dumneavoastră au spus același lucru ca și mine. În rezoluție se mai sublinează faptul că toate părțile au de câștigat de pe urma acestui proces de negociere și de pe urma uh, reformelor. Președinția împreună cu statele membre și Comisia fac tot ce le stă în putință pentru a împinge cumva de la spate Turcia să continue pe această cale și sper ca până la sfârșitul președinției noastre să mai constatăm uh, realizarea și altor uh, pași pozitivi. Închei spunând că doar Turcia are puterea și uh, uh capacitatea să facă progrese, trebuie să dea dovadă de voință și îndeplinirea stand, um, um, obiectivelor, atingerea etaloanelor fixate pentru Turcia rămâne pentru noi condiția sine qua non pentru a permite uh, continuarea negocierilor. E nevoie de leadership și de mult curaj politic din partea Turciei pentru a-și atinge acest obiectiv. Iar noi ne vom aduce tot sprijinul în această privință. Vreau să mai eh, subliniez și rolul foarte important pe care îl joacă Parlamentul European în acest proces politic. Pentru că atât cetățenii europeni cât și cei din Turcia trebuie să participe la discuții democratice. Și acest proces trebuie să fie în continuare uh, susținut. Am spus acest lucru în mai multe rânduri și acum vreau să mulțumesc din nou doamnelor și domnilor deputați pentru această dezbatere foarte interesantă și fructuoasă și vreau să mulțumesc încă o dată doamnei raportor. Mulțumim, doamnă ministru. Cu această intervenție se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Am primit un proiect de rezoluție pentru a putea încheia dezbaterea. Este un proiect de rezoluție care ne-a fost trimis de către Comisia AFET. Votul va avea loc mâine, începând de la orele 10 și jumătate, dar nu vreau să părăsesc sala înainte de a o felicita eu însumi pe doamna Umen Reuten